the president. <laughs> Doamna președinte. The sitting is resumed. Se vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea zilei este declarația Comisiei privind structuri de îngrijire a copiilor, obiectivele de la Barcelona. Îi dăm uh, prima dată cuvântul domnului comisar Spidla. Bine ați venit, domnule comisar. Bine